Now Please take your seats Please take your seats Vă rog să luați loc Dear colleagues We are about to have an electronic vote Vom avea acum un vot electronic la punctul 12, modificarea regulamentului privind stabilirea listei țărilor terțe ai căror Cetățeni trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror cetățeni sunt uh, exonerați de această obligație. Raportul doamnei Tania Fayon. Trecem acum la vot. Amendamentul 1. The vote is open. S-a deschis votul. Now the vote is closed. închis votul. Work. Nu a funcționat? Excuse me? Not working. No. How many of you could not make it to the vote? Câte persoane nu au reușit să voteze? Deschidem din nou votul. Vă schimbați locurile? Deci votăm din nou. Amendamentul 1 la considerentul 9 bis. S-a deschis votul. Now the vote is closed. A închis votul. Domnule Michel, nu funcționează? Vă rog să vă schimbați locul. Eh? Yes. Two votes in favor, 49 against, so it's rejected. Este respins. Votul final acum. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. A votat toată lumea. 49 de voturi pentru, 2 împotrivă. Se adoptă raportul. Doriți să luați cuvântul, doamnă Faion? Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să profit de ocazie pentru a le mulțumi tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor pentru sprijinul excelent pe care mi l-au dat. Foarte pe scurt, prin acest vot transmitem astăzi un mesaj foarte puternic și pozitiv cetățenilor din Bosnia și Herțegovina și din Albania. Deci noi suntem gata să renunțăm la cerințele de viză. Și mă aștept ca la votul uh, din plenară de săptămâna viitoare statele membre să urmeze și ele această cale pentru a încheia cât mai repede cu putință acest proces. Vă mulțumesc, doamnă Fayon. Vă felicităm și noi pentru raport. Doamna Corața Bild, vă mulțumim și dumneavoastră. Proceeding to a second vote on the... Trecem acum la un al doilea vot, procedura unică de solicitare a unui permis unic în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă. Însă, înainte de a trece la vot, poate că doamna Matiu dorește să ia cuvântul. Doriți să interveniți? Da, vă... Da, sunt aici, domnule președinte. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vom avea două amendamente orale, însă cred că le aveți și dumneavoastră. La articolul 3, deci nu le voi menționa și aș vrea să vă spun de asemenea că mă bucur foarte mult să văd că acest raport uh, ajunge astăzi în fața comisiei, deoarece e cea de-a treia oară când uh, comisia vine cu această cerere privind permisul unic. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au contribuit la acest raport. Îi mulțumesc de asemenea și secretariatului și sper și dat fiind că am ajuns la multe amendamente de compromis, după luni de negocieri, vă las acum să votați în liniște. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumim, Doamna Matiu. Începem acum votul. Amendamentul 14. S-a deschis votul. Nu funcționează? Acum. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. 45 pentru, 4 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. șapte de voturi pentru, 1 împotrivă. Se adoptă. Dragi colegi, putem vota și cu mâna. Deci acum articolul, amendamentul 6. Amendamentul 16. Pentru, Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 17 nu. 18 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 7. Mă scuzați, amendamentul oral al raportorului. La articolul 3 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă. Amendamentul 82. Pentru. Împotrivă. Cred că este respins. Amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Respins. 87. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă. Amendamentul 32 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă. Amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Respins. Adoptat. Mai bine verificăm. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 la 17 se adoptă. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Cred că este respins. Mai bine să verificăm. Amendamentul 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. 32, 19 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, se adoptă. Vă rog să ridicați mâna, deoarece uneori nu e foarte clar rezultatul votului. Deci 27 se adoptă. Amendamentul 93. Pentru. Împotrivă. Amendamentul 90 pentru 90. 90. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul oral la articolul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 39 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Respins. Haideți să verificăm amendamentul 41 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci și cinci împotrivă, douăzeci două pentru respins. Textul original pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 97. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Cred că este respins. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. ...26 împotrivă, 23 pentru, respins. Amendamentul 44 pentru, mă iertați, amendamentul 99 pentru, împotrivă, Respins. Amendamentul 44 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 47 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 27 împotrivă, respins. Compromisul Amendamentul 48. Deci amendamentul 48. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendment 103. Amendamentul 103. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. Compromisul 8 se adoptă, spune domnul președinte, dar își rescuze. Cine este pentru? Împotrivă, cred că se adoptă. Deci compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul pentru compromisul 8. șase pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru? Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 51. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, să verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 104. 104. 104. 20 pentru, 31 împotrivă, se respinge. O sută cinci. O sută cinci cine este pentru, împotrivă. Cred că se respinge. Se respinge. Compromisul 9. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 52. Cea de-a doua parte a amendamentului 106 rămâne după adoptarea compromisului nouă, deci votăm cea de-a doua parte a amendamentului 106 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 52 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. 52. S-a deschis votul. Oh, Eu respect lista de vot, spune domnul președinte. Chiar dacă îmi adaug și votul meu la negative, rezultatul este tot pentru. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, e ceva în neregulă cu lista mea de vot. Amendamentul 53 a fost votat, spune domnul președinte? Nu, îl votăm acum. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 53. Votăm. S-a deschis votul electronic pentru 53. of the rapporteur. Okay, okay. Now, the vote is closed. S-a închis votul. 31 pentru, 18 împotrivă se adoptă. 109 este caduc. O 110 Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. O sută unsprezece. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă se adoptă. 55 pentru, împotrivă, se adoptă. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă. 112. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se respinge. 57. Pentru. Împotrivă. se adoptă. 58. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă. 59. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Electronic 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Dar văd că nu se afișează rezultatele. Se adoptă. 116. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 118. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președintele, 117. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 118 pentru. Împotrivă. Cred că se respinge. 119 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm pentru 60. S-a deschis votul pentru 60. S-a închis votul. 34 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, se respinge. 62 pentru, împotrivă, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, se adoptă. 121 a fost retras, 64, cine este pentru? împotrivă. Verificăm 64, s-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Acum referirile și considerentele. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 65 pentru, împotrivă, se respinge. 66 pentru, împotrivă, se respinge. 67 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 2 pentru, Împotrivă. Să verificăm. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 la 21 se adoptă. Compromisul 10 pentru. împotriva Se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Compromis 12. Înainte de asta, amendamentul 3, spune domnul președinte. Deci, amendamentul 3 pentru. Amendamentul 3 rămâne. Trebuie să-l votăm spune președintele, dacă nu mă înșel, și așa îmi spune lista, atunci votăm amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că ar trebui să verificăm electronic. Amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Pentru 24, 25 împotrivă se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă, aș zice. Compromisul 13. Cine este pentru? Nu este foarte important, dar putem să menționăm și abținerile, nu? Pentru împotrivă și abțineri, spune domnul Tavares. Aveți dreptate, spune președintele, dar ca să economisim puțin timp, nu mă referem și la abțineri, însă dacă doriți, sigur că am să le menționez și pe ele, de fiecare dată. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Domnule Tavares, vă abțineți, am notat. Îmi cer scuze,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 33 la 15 se adoptă. Amendamentul 72 acum. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Am cer scuze, mai sunt și abțineri și apoi respingem. Amendamentul 74 cade fiindcă s-a adoptat 25, deci 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, Împotrivă abțineri se respinge. Favor. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 11, deci. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 78 cu două vot pe părți. Prima parte mai întâi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79. Tot văd pe părți. Prima parte. Deci votăm a doua parte, de fapt, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, considerentul 19, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Vot final. Vot electronic. Pentru votul final, da, s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumim. Vă mulțumim pentru răbdare. Vă mulțumim tuturor și felicitări raportorului, doamna Matiu. Mulțumim. Vă mulțumim, dragi colegi. Haideți să trecem mai departe, vă rugăm. Congratulations again. But if you please allow us all Vă rugăm să ne dați voie să trecem mai departe la punctul numărul 14. Point for Punctul 14 se referă la standardele minime I beg for your attention and please... Vă rog să fiți atenți și să păstrați liniștea dacă sunteți în încăpere ca să putem trece mai departe, la punctul numărul 14, așadar, vă rog. Deci trecem la uh, dezbaterea privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apart pentru a putea beneficia de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate. Este vorba de o variantă reformată a acestui dosar. O să analizăm documentul de lucru și vom asculta, o vom asculta pe doamna Lambert, care ne va prezenta acest document de lucru privind instrumentele majore ale pachetului pentru azil, așa numita directivă privind calificarea, atrăgându-vă atenția asupra faptului că pentru a profita de imboldul oferit de președinția belgiană, pentru care pachetul privind azilul reprezintă o prioritate, doamna Lambert ne prezintă proiectul de raport în următoarea noastră reuniune din 11 octombrie. Obiectivul este acela de a începe negocierile cu președinția belgiană în noiembrie. După discutarea documentului de lucru, rugăm președinția belgiană, care se află alături de noi în încăpere, să ne prezinte un feedback privind uh, starea lucrurilor în acest moment. Și acum, doamnă Lambert, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să spun că discuțiile cu președinția belgiană sunt supuse, desigur, deciziei Comisiei și progresului pe care îl putem sau nu îl putem face în ceea ce privește alte instrumente din pachetul privind azilul. Documentul de lucru Articolul 12, punctul 12 de pe ordinea de zi a fost elaborat pentru a oferi un um, fundal de lucru comun cu privire la propunerile din partea Comisiei. Vă amintiți, desigur, că este vorba de o variantă reformată a directivei și documentul de lucru uh, subliniază aspectele oarecum problematice. Pe de altă parte, cred că putem înțelege totodată de ce uh, nu s-au luat măsuri mai radicale, așa cum ar fi dorit unii dintre noi. Înțelegem, desigur, că nu este neapărat opinia tuturor uh, celor din comisie această abordare a unor măsuri mai radicale. Deci documentul uh, de lucru abordează o serie din aceste probleme și Membrii care au uh, citit documentul vor recunoaște totodată că o serie din uh, documentele prezentate în documentul uh, experților nu se regăsesc și în reformare, însă eu recomand să discutăm câteva puncte din această variantă reformată și trebuie să vedem și care este perspectiva Consiliului totodată. Directiva actuală se ocupă de două aspecte speciale. În primul rând, condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca o persoană să se califice fie pentru statutul de refugiat, fie pentru cel de protecție subsidiară. Această protecție subsidiară se referă la uh, riscul uh, că, că o persoană care s-ar întoarce în țara de origine ar putea fi supusă unui um, prejudiciu serios. și anume riscul de persecuție individuală. Deci există două categorii diferite, stabilite foarte deliberat, pentru că statele membre oferă protecție unor persoane care nu se califică ca și refugiați, dar au alte nevoi de protecție au, statele membre au avut o discreție foarte mare în ceea ce privește stabilirea diverselor drepturi pentru beneficiarii de protecție subsidiară și, după cum s-a arătat, este evident că majoritatea statelor membre nu prea fac uz de această dispoziție în mod semnificativ. Poate le folosesc pentru una, unul sau două cazuri, dar mai există probleme și referitoare la faptul că unele state membre uh, au tendința să folosească protecția subsidiară atunci când ar trebui să folosească de fapt statutul de refugiat și prin urmare problema alinierii acestor uh, drepturi devine necesară parțial și pentru a elimina o serie de elemente care ar putea duce la mobilitate secundară pe care statele membre doresc să o evite. Deci aceasta este una dintre principalele probleme abordate în documentul de lucru, referirea la înlocuirea în limbajul directivei a statutului de refugiat și protecție subsidiară cu, eh, cu termenul de beneficiar de protecție internațională pentru a ne reaminti tuturor despre ce este vorba și a alinia drepturile acestor Persoane. Uh, alte subiecte abordate de comisie se referă la um, un uh, caracter mai strict al limbajului. S-a spus că aceste variații foarte mari în luarea deciziilor în ceea ce privește solicitările uh, are ca și cauză limbajul directivei, în timp ce alte observații au făcut referire la practici. Totuși este nevoie de um, limite mai stricte ale legislației. În ceea ce privește articolul 7, referitor la protecție, acesta încearcă să consolideze ideea că orice organizație care uh, oferă protecție trebuie să poată pune în aplicare uh, statul de drept. Putem merge puțin mai departe, vorbind totodată despre responsabilitate în cadrul aceleiași uh, idei, atât din perspectiva statului, cât și din perspectiva altor organisme care oferă protecție. Articolul 9 se ocupă de actele de persecuție și cred că este foarte clar care este propunerea Comisiei în acest sens. Protecția internă, articolul 8, și anume ideea că dacă persoanele se deplasează în, pe teritoriul unei uh, țări, po- să poată găsi protecție și în alte regiune a aceleiași țări și aici Comisia dorește să uh, clarifice limbajul uh, pentru a stabili clar ce înseamnă această protecție. Însă s-au uh, ridicat uh, o serie de întrebări, spunând că trebuie să se păstreze și caracterul rezonabil al limbajului comisiei, fiindcă și acesta face parte din uh, evaluare. Mai există câteva domenii care au legătură cu copii, și uh, copii, ne, minorii neînsoțiți și copiii separați de familie. În cadrul discuțiilor s-au identificat o serie de probleme în acest sens cu privire la continuitatea îngrijirii copiilor și a minorilor uh, neînsoțiți. Deci este vorba de un uh, aspect cu caracter general. Cu toate acestea, Comisia, într-unul din considerente, a spus mai multe despre uh, felul în care ar trebui încadrat interesul superior al copilului și se propune o explicație mai detaliată pentru că este nevoie de un articol care să uh, corespundă cu acest considerent, astfel încât să clarifice respectarea clară a principiului interesului superior al copilului. Uh, Există și probleme referitoare la definirea membrilor familiei. Comisia a propus includerea minorilor căsătoriți și știu că este un lucru pe care uh, membrii vor să-l ia în considerare și trebuie ca el să apară în uh, contextul uh, prezentării interesului superior al copilului faptul că un copil este căsătorit îl uh, exclude din uh, categoria de copil și îl pune în uh, cea a dreptului familial sau ținem în continuare seamă de faptul că este totuși un copil? Uh, Genul este o altă problemă care trebuie avută în vedere. Comisia a propus în articolul 10 și considerentul 29 ca genul să fie uh, luat în considerare în mod specific atunci când vine vorba despre grupurile sociale. Cred că putem uh, aborda și problema identității de gen pentru a clarifica că și ea trebuie luată în considerare atunci când vorbim de cererile de protecție. Și, în sfârșit, problema încetării unui anumit statut și aici Comisia propune adăugarea unei clauze cu privire la motivele uh, de neîncetare a unui anumit statut. Trebuie să ne gândim dacă dorim să detaliem această idee, dar și acolo se pune problema felului în care aceste clauze au impact asupra copiilor și uh, dacă este nevoie de o mențiune specială sau dacă directiva în uh, sens general acoperă această problemă în mod suficient. Deci acestea sunt uh, aspectele prezentate în documentul de lucru și răspunsul meu este acesta. Sigur că membrii comisiei vor avea răspunsuri diferite și aștept cu nerăbdare să văd care sunt acestea pentru a putea analiza raportul și, uh, sigur, amendamentele colegilor. Mulțumesc! Mrs. Lambert. Vă mulțumesc, doamnă Lambert. Vă sugerăm acum să îl ascultăm pe reprezentantul președinției belgiene. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus, și la Consiliul Azilului este o temă prioritară. E un domeniu în care noi credem că e posibil și trebuie, într-adevăr, să înregistrăm progrese rapide pentru a respecta termenul stabilit pentru anul 2012. În primul rând, țin să salut munca doamnei Lambert. În documentul de lucru pe care îl avem astăzi putem vedea foarte clar uh, care este miza și să nu uităm de asemenea că o serie din lucrurile menționate aici au fost discutate și la Consiliu. Din perspectiva Consiliului, putem să vă spunem că suntem gata să inițiem rapid uh, un dialog de aceea e o veste bună să auzim că proiectul de raport uh, la această directivă va fi uh, gata pentru următoarea sesiune de lucru a Comisiei Libe. Consiliul uh, Președinția Belgiană poate să profite de munca începută deja de spanioli și în momentul de față suntem gata să încheiem discuțiile tehnice. Și în urma acestor discuții tehnice vom stabili poziția Consiliului și vom putea începe într-adevăr negocierile. În general, obiectivele generale din propunerea Comisiei uh, sunt niște obiective cu care e de acord și Consiliul. Uh, E vorba de clarificarea temerilor pentru protecție și definirea protecției internaționale pe de-o parte și pe de altă parte o armonizare uh, și mai mare a statutului refugiaților și uh, protecția subsidiară oferită. Deci acum suntem pe cale să definim poziția Consiliului. Și după ce raportul doamnei Lambert va fi gata, îl vom uh, înainta autorităților competente de la Consiliu pentru a ne putea definitiva poziția. Vă mulțumesc. Acum, în numele Comisiei Europene, doriți să interveniți și dumneavoastră, vă rog. Vă mulțumesc foarte pe scurt. În primul rând, Vreau să-i mulțumesc doamnei Lambert pentru proiectul de raport. Acest document de lucru sublinează elementele cheie și spiritul general uh, al propunerii comisiei. Nu e o, pozi- nu e o poziție radicală, însă e utilă în ceea ce privește calificările și evoluția jurisprudenței de la tribunalele de la Strasburg și cel de la Luxemburg. De asemenea, e vorba de armonizarea nivelului de drepturi pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat și de protecția subsidiară. Și ca să revin la discuțiile de ieri, ideea este să avem o mai mare eficiență în ceea ce privește costurile administrative, și, bineînțeles, persoanele care sunt acoperite de acest statut de protecție vor avea de câștigat. Așa cum a spus reprezentantul președinției belgiene, Comisia dorește ca discuțiile pe marginea acestui dosar să se accelereze și, după părerea mea, există condiții destul de prielnice pentru ca aceste negocieri între instituții să înceapă în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc. Acum, uh, membrii comisiei pot participa la discuții. Doamna Romero Lopez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Efortul Comisiei de a îmbunătăți directiva din 2004 e lăudabil. Într-adevăr, trebuiau armonizate statuturile pentru a evita abuzurile pe care le comit statele membre atunci când um, um, analizează statutul refugiaților pentru a, le, pentru a le oferi protecția internațională. E o directivă strâns legată de, de directiva privind procedurile și eu cred că pe parcursul dezbaterilor, vom reuși să lucrăm. Bineînțeles, există abuzuri care pot veni de pe urma faptului că prima directivă nu e foarte bine definită. Însă, la același timp, trebuie să analizăm resursele existente, deoarece în ultimii 10 ani În unele țări, cererile de azil au uh, scăzut foarte mult. E drept, fondul pentru refugiați nu a funcționat și, prin urmare, presiunea asupra anumitor țări a fost foarte ridicată. Poate că asta nu se explică neapărat din uh, cauza modului în care este articulată directiva, ci poate că alte motive sunt în spatele acestui fenomen. Și acum când avem ocazia să îmbunătățim această directivă, e clar că munca noastră poate fi interesantă. Putem avea un impact asupra resurselor și de asemenea putem soluționa carențele încă existente de tot uh, ce s-a spus în legătură cu agenții de protecție, membrii familiilor, minorii neînsoțiți, toate acestea țin de un nou statut de protecție internațională care nu respectă Convenția de la Geneva. Și e clar că putem îmbunătăți lucrurile. Și de asemenea trebuie să facem tot posibilul pentru ca statele membre să nu uh, se poată uh, regăsi într-o situație ambiguă prin care să și prin care s-a ajuns de asemenea la această scădere a cerilor de azil în anumite părți. Doamna Holmeier, mulțumesc. În primul rând, îi mulțumesc doamnei Jean Lambert pentru documentul de lucru și pentru faptul că a fost dispusă să discute cu noi pe marginea acestei directive. E clar că în anumite domenii lucrurile diferă foarte mult de la o țară la alta. Să vedem ce armonizare va exista între cele două categorii în țările membre. Eu am uh, detectat anumite probleme, cum ar fi accesul la piața muncii, de exemplu, sau uh, uh, contribuțiile sociale. Deci eu nu știu în ce măsură vom putea avea uh, egalitate între ambele categorii fără să cauzăm probleme. Și eu cred că anumite state membre s-ar putea opune. În al doilea rând, există o altă problemă complicată și anume cine va oferi această protecție. Mie mi se pare corect să se facă o analiză pentru a vedea dacă uh, se respectă criteriul uh, proporționalității, pentru a vedea dacă în statele membre există sau nu o alternativă Ähm, äh, Verhältnisse in den jeweiligen Ländern vorherrschen. De asemenea, cred că trebuie să existe, să existe, să se introducă un anumit nivel de flexibilitate. Un alt domeniu problematic este cel legat de membrii familiilor. Uh, Conceptul de familie a fost extins în mod uh, considerabil în directiva privind calificările și acest lucru ridică probleme. Deoarece dacă uh, lărgești acest concept de familie, acest lucru ar putea duce la abuzuri și la greutăți majore. În trecut, conceptul era clar definit și era recunoscut ca atare în toate statele membre. După ce s-a extins această definiție a conceptului de familie, vor apărea clar dificultăți. Se pot face multe plângeri și cereri, însă dacă nu există un acord cu Consiliul, vom avea probleme, deoarece vrem ca lucrurile să continue. Deci acest concept, definirea familiei, va fi un punct, un obstacol clar. De asemenea, problemele mentale, psihologice, protecția pe care trebuie să o dăm acestor persoane. În principiu, da, suntem de acord, însă cum poți defini așa ceva? Eu am discutat cu anumiți avocați și pot să vă spun că există o definiție foarte largă a acestor probleme. Persoană poate să se fi născut cu astfel de problemă sau problema respectivă poate, apare, poate apărea în urma unui traumatism, în urma persecuției din țara de origine. Prin urmare, e destul de greu să ajungi la o definiție precisă privind aceste probleme. În ceea ce privește problemele mentale și psihologice, se va ajunge la principiul general conform căruia astfel de persoane trebuie ocrotite. Persoana respectivă poate că nu e neapărat persecutată în țara de origine, însă atunci când își părățește țara, când fuge din țara respectivă și întâmpină anumite probleme, deci înseamnă acest lucru că, că individul respectiv nu poate trăi în țara de origine? Cred că Trebuie să analizăm această chestiune. Iar acum, în ceea ce privește pe minorii căsătoriți, să nu uităm că unii dintre ei poate că au fost obligați să se căsătorească și poate că acestor persoane le e greu să recunoască acest lucru, deoarece nu sunt considerate ca fiind minori. Se pare că din păcate, comisia nu pare să fie gata să facă față problemei căsătoriilor forțate. Într-adevăr, poate că unii minori sunt bucuroși să se căsătorească la 17 ani, însă în cazul altora circumstanțele pot fi foarte diferite, deoarece la o vârstă atât de fragedă nu știu dacă deciziile sunt luate în cunoștință de cauză. Să nu uităm de asemenea faptul că acești copii ar trebui să aibă acces la educație, fie că rămân aici, fie că se întorc în țările lor de origine. Deci educația e binevenită oriunde. Cum în ceea ce privește posibilitățile de integrare. Aici cred că pot apărea probleme. E clar că scopul trebuie să fie o integrare activă pentru cei care doresc să rămână pe teritoriul țărilor noastre. Însă, dacă vrem să avem o procedură rapidă care să se încheie în șase luni, e foarte greu să le ofere acestor oameni o paletă întreagă de posibilități uh, educaționale, deoarece acești oameni oricum se vor întoarce în țările lor de origine. Așa deci, pe mine nu mă deranjează deloc ideea de a le oferi această posibilitate de a se educa ca, pe perioada în care sunt în țările noastre. Și e clar că persoanele care cer azil au anumite obligații, dat fiind că doresc să rămână în țările noastre. E clar că acești oameni trebuie să facă și eforturi pentru a se integra și nu doar statul trebuie să încerce tot posibilul pentru a integra. Acești oameni trebuie să încerce să învețe limba respectivă din locul unde rămân și Asta nu depinde doar de stat. Deci cei care vor protecție au și ei obligații. Doamna Head. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt aș vrea să mă refer la interesul copilului. E un aspect foarte important, având în vedere că avem acest lucru în vigoare cu tratatul de la Lisabona și putem ridica puțin ștacheta pentru statele membre. E un subiect foarte important. Copiii sunt viitorul nostru și trebuie să avem grijă de ei. Nu credeți că este suficient ca acest lucru să se regăsească într-un considerent? aș vrea ca lucrurile să fie explicate mai clar ce înseamnă pentru statele membre. Aș vrea să se regăsească acest lucru într-un articol. Asta e tot ce am avut de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Brons. Mulțumesc, domnule președinte. Există două categorii de refugiați. Cei care au fost identificați individual pe, ca fiind persecutați acasă, fie datorită activităților lor, fie datorită apartenenței la un grup și apoi cei care au fugit din țările periculoase. Primul grup probabil sunt refugiați atâta vreme cât nu au ocolit țările sigure. Al doilea grup merită să se bucure de înțelegerea noastră, dar nu putem să acceptăm să primim întreaga populație a unor țări repre- represive, Afganistan, China și așa mai departe. E absolut imposibil. Și și dacă i-am primi, uh, de ce ar trebui să lăsăm restul populației în țările respective? N-ar trebui să invităm atunci toată populația Chinei, Afganistanului la noi, dacă vrem să fim consecvenți? În al doilea rând, e foarte simplu să critici statele membre, fiindcă nu-și deschid porțile pentru refugiați. Dar dacă ne uităm la uh, sondaje, populațiile țările respective doresc să se opună acestui flux. E foarte uh, bun ceea ce vrem noi să facem, însă uh, dacă avem un refugiat, acesta trebuie să primească un loc de muncă sau o casă uh, în detrimentul cetățeanului țării respective. Unele dintre sau unii dintre cei care fug din țările periculoase fac asta datorită acțiunilor țărilor europene, inclusiv țara din care vin, care duce războaie împotriva Irakului și Afganistanului. Dacă am opri aceste războaie, poate că ar fi mai puține țări agresive și mai puțini refugiați. Există oameni care sunt persecutați concret și care uh, uh, au fost duși în instanță uh, în regime opresive. Și cu toții uh, suntem alături de astfel de oameni până când ne gândim că există și state europene care au o legislație represivă împotriva liberei exprimări și mă gândesc că acești oameni nu vor primi azil, ci vor fi trimiși acasă conform mandatului de arestare european. Mulțumesc! Mulțumesc. Văd că nimeni nu mai vrea să intervină. Prin urmare, ar trebui să dăm din nou cuvântul doamnei Lambert, raportoarea, pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și membrilor comisiei pentru contribuție. Sigur, există o serie de chestiuni care trebuie să fie analizate mai în detaliu Anumite întrebări care au fost puse aici sunt uh, foarte relevante, de exemplu, procedur, directiva privind procedurile pentru a ne asigura de faptul că se face o examinare de la caz la caz și faptul că un anumit grup este introdus în textul directivei nu înseamnă că toți cei care au probleme de sănătate mentală, de exemplu, sau alte probleme, căsătorie forțată și așa mai departe, nu primesc în mod automat protecție. De asta și spunem examinarea fiecărui caz în parte și examinarea riscului returnării acasă. Deci e o parte importantă a directivei proceduri și a modului în care sunt administrate procedurile. Știu că există state membre care au programe cu IGNUR pentru a vedea cum se pun în practică aceste programe. Foarte important din punctul meu de vedere, fiindcă uh, partea legislativă evident nu rezolvă toate problemele, oferă doar un cadru, dar nu rezolvă totul. Una dintre întrebările care a fost pusă aici este una de context la care poate revenim cu comisia. Ce se întâmplă atunci când cineva se opune unui obicei care este opresiv în cazul lor? Cum se face evaluarea? Consideră Consiliul și Comisia că acest lucru este suficient acoperit sau este considerat a fi un drept politic de a vorbi împotriva ceea ce consideră a fi opresiv sau e un lucru care aparține poate într-o altă categorie? Am vrea să se gândească și la acest lucru. Mulțumesc membrilor foarte mult pentru contribuții, mai ales în ceea ce privește interesul copilului și de asemenea e foarte clar că aspectul privind protecția e doar o parte a întregului. Aspecte legate de dezvoltare, de comerț și așa mai departe, care trebuie luate în considerare. Piața, chestiunea referitoare la piața muncii. Există trei state membre care au anumite diferențe în ceea ce privește accesul la piața muncii pentru cele două categorii și cred că nimeni de aici nu presupune că există un număr fix de locuri de muncă pe o anumită piață a muncii. Deci nu e vorba de priorități din punct de vedere al uh, pieței muncii, ci de o plasare în contextul actual. Și nu cred că ar trebui să prezentăm aceste lucruri ca și când am avea un număr fix și dacă luăm un loc de muncă, cineva îl pierde. Strategia 2020 se referă tocmai la îmbunătățirea pieței muncii, a economiei și a siguranței sociale și la sistemul incluziunii globale. Vă mulțumesc deci încă o dată pentru comentarii. Unele dintre ele vor fi preluate și introduse în propunerea mea, însă cu siguranță vom avea și amendamente din partea altor membri și aștept și discuția aceea pentru a ști clar care va fi poziția noastră și sunt sigură că vom avea niște discuții foarte utile cu celelalte instituții. Mulțumesc! Mulțumim domnei Lambert. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină, nici din partea comisiei, nici din partea președinției. Atunci lăsăm lucrurile așa cum sunt deocamdată. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în această discuție și trecem la următorul punct, 16, care este un amendament al regulamentului în care se enumeră statele terțe, ale căror cetățeni Se pare că am sărit un punct, spune domnul președinte. Punctul 15. Extinderea domeniului de aplicare al directivei privind beneficiarii de protecție internațională. Raportor este domnul Claude Moraes, colegul nostru. Vom discuta despre proiectul de raport și despre starea lucrurilor. Apoi președinția belgiană și comisia vor interveni, dar pentru început cred că ar fi bine să dăm cuvântul raportorului, domnul Moraes. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii își amintesc probabil de acest ă, dosar din legislatura anterioară. Martin Ruhr a încercat să ajungă la un acord, însă nu am reușit înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și acum avem ocazia să ă, facem progrese în președinția belgiană cu privire la o propunere care de mult trebuia să se finalizeze, după părerea mea, pentru a include toți beneficiarii protecției internaționale care sunt în UE de peste 5 ani. Foarte scurt vreau să vă prezint abordarea pe care o dau eu în general dosarului și să subliniez trei domenii care au decurs din propunerea Consiliului. Vreau să vă spun că pe 17, 7 septembrie am avut o întâlnire la Șat foarte importantă, foarte constructivă. Au participat toate grupurile politice, deci nu cred că vor fi probleme cu dosarul, dar am să subliniez câteva dintre punctele cheie. Întâi de toate, cum am spus, aș vrea la un acord în primă lectură cu Consiliul, să sperăm înainte de Crăciun, din acest motiv Abordarea pe care vreau să o dau dosarului este să preiau cât mai multe dintre amendamentele propuse de comisie și o serie de modificări convenite de Consiliu pe durata negocierilor, în instrumentelor, cele trei domenii principale care diferă de uh, textul Consiliului sunt propunerea Comisiei ca durata completă a procedurii de asil să fie și ea luată în considerare atunci când se calculează perioada de cei ani de uh, reședință legală. În al doilea rând, uh, acest lucru trebuie să fie posibil membrelor state, nu unei state terțe, dat fiind că acestea au responsabilitatea de expulzare și posedă informațiile despre refugiați. Și în al treilea rând, principiul unității familiale trebuie să fie respectat. Consiliul înțeleg că are o poziție similară pe acest punct. Există câteva chestiuni cu privire la formularea textului și uh, Doamna Wickström și uh, argentinii au menționat la întâlnirea raportorilor din umbră că trebuie să vedem dacă membrii familiei trebuie sau nu să urmeze un refugiat expulsat. Părerea mea este că un stat membru nu trebuie să refuze intrarea membrilor familiei și pot exista, evident, cazuri în care membrii familiei nu doresc să urmeze un refugiat expulsat. De aceea aș vrea să avem niște discuții ca să mă asigur că am dat formularea corectă și toți raportorii din umbră sunt mulțumiți de text. În ceea ce privește calendarul, cum am spus, pe 7 septembrie am avut o întâlnire foarte bună, următoarea va fi pe 6 octombrie și uh, prima discuție pe 12 octombrie. Vreau să, să subliniez încă o dată că am vrea să ajungem la uh, un final sub președinția belgiană, să avem o discuție foarte constructivă cu ei și cu Comisia și sper, sunt destul de optimist și cred că putem uh, finaliza totul înainte de finele anului. Mulțumesc, domnule Moraes. Acum, uh, reprezentantul președinției are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că uh, nu trebuie doar să comentez acest subiect, dar și să prezint o imagine generală a stadiului de lucru a altor dosare de, privind azilul. Deci o să vă fac o scurtă introducere, după aceea o să revin la dosarul privind uh, rezidenții pe termen lung, pentru a ști ce se întâmplă la nivelul Consiliului. După cum am spus deja, uh, problema azilului este una foarte importantă pe ordinea noastră de zi și la reuniunea informală a ministrilor competenți în problema azilului și imigrației din iulie, noi, în Consiliu și uh, în calitate de președinție belgiană, am propus o strategie prin care stabileam obiective comune și obiectivul creării unui sistem comun până în 2012, uh, conținut în programul de la Stockholm. Am prezentat și propunere pentru o strategie de uh, atingere a acestor obiective, această strategie fiind uh, acceptată pe scară largă de miniștrii prezenți. Această strategie presupune, în primul rând, acordarea de unei priorități acelor dosare în care simțim că putem face progrese semnificative pe termen scurt. Ni se pare necesar să punem lucrurile în mișcare pentru a putea crea sistemul uh, comun european de azil până în 2012. Acordăm prioritate uh, a patru, unui număr de patru texte, Eurodac, Dublin, reședința pe termen lung, om op die verder te werken. Maar Dar, fără să le ignorăm pe celelalte două, intenționăm să lucrăm și la ele. Însă ni se pare că pe termen lung nu vom putea face același progres în ambele zone. Prin urmare, ni se pare că, în primul rând, trebuie să facem progrese la unele texte pentru a crea o mișcare uh, care să determine mișcarea lucrurilor și la celelalte uh, domenii până în 2012. Prin urmare, există aspecte de protecție și proceduri care sunt importante și vrem să ne asigurăm că uh, păstrăm oarecare consecvență, însă este important să progresăm în, uh, la nivelul întregului pachet privind azilul. Pe lângă partea legislativă a stabilirii unui sistem european comun de azil până în 2012, există și cooperare și solidaritate la nivel practic și nu neglijăm nici acest aspect. Am uh, organizat o conferință ministerială la începutul acestei luni și toți factorii interesați și instituțiile europene au fost prezente la discuțiile privind sistemul european de azil, iar discuțiile au fost unele foarte utile. Dar, ca să revin la acest subiect specific, una dintre prioritățile noastre, rezidenții pe termen lung, noi, în Consiliu, îi mulțumim domnului Moraes pentru activitatea sa în pregătirea acestui raport. După cum a spus chiar el, toate instituțiile și-au exprimat dorința clară de a progresa cât mai repede și aș dori să vă mulțumesc pentru optimism și de partea noastră ne dorim clar să ajungem cât mai repede la un acord în acest sens. Cred că un acord rapid este important pentru că este vorba de un text care se află pe masa Consiliului de mult timp, dinainte de tratatul de la Lisabona. Atunci n-am reușit să ajungem la un acord, dar acum avem o oportunitate nouă de a înregistra progrese în acest sens. Sigur, a existat și compromisul Consiliului din 2008, când aproape am ajuns la unanimitate. și atunci ne-am avut o poziție foarte confortabilă pentru că poziția a fost una foarte clară cu privire la acest text. Proiectul de raport al domnului Moraes a fost uh, prezentat autorităților competente de la Consiliu și urmează să elaborăm poziția Consiliului. Dar uh, ni se pare că acest proiect de raport este o bază bună de compromis pentru că, așa cum a spus deja domnul Moraes, Multe dintre schimbările um, propuse de Consiliu au fost acceptate în text și atunci baza este una bună, după cum am spus. Există unele aspecte unde mai există diferențe de opinie și în prezent stabilim poziția Consiliului cu privire la aceste aspecte. Sper ca uh, în curând să putem uh, începe un dialog cu privire la acest lucru. În ceea ce privește calificările, și aici vrem să începem colaborarea cu celelalte instituții și, pe baza proiectului de raport a doamnei Lambert, vom putea să ne definim poziția în continuare. Dublin acum. Acesta este un subiect care e și el pe masa discuțiilor de mult timp. S-au efectuat foarte multe activități tehnice de președințiile cehă și suedeză și uh, încercăm să ne bazăm pe aceste activități deja efectuate. Uh, pe termen scurt, schimbăm să finalizăm aceste discuții tehnice și să ne stabilim poziția pentru a începe negocierile cu instituțiile și cu raportorul. Știm că există un raport în urma primei lecturi în Parlamentul European, deci poziția noastră este clară și dorința noastră este să stabilim poziția Consiliului și să începem dialogul. Acesta este, desigur, un subiect foarte sensibil din punct de vedere politic. Există câteva aspecte sensibile, mai ales la nivelul Consiliului și altele unde sentimentul nostru este că propunerea merge dincolo de restricțiile instrumentului, dar sigur că uh, vom discuta și acest lucru. Eurodac. Așteptăm o nouă propunere a Comisiei, care sperăm să vină cât mai curând, însă, pe baza propunerilor interioare, am finalizat discuțiile în Consiliu și avem o poziție destul de clară. Parlamentul a adoptat și el o poziție și cred că pe baza discuțiilor putem concluziona că, într-o măsură destul de mare, avem cam uh, aceleași idei, deci sperăm ca și aici să putem progresa cât mai repede. După cum am spus, condițiile de primire și directiva privind procedurile nu sunt neglijate. Parlamentul are deja o poziție și am discutat ieri și directiva privind procedurile. Noi, la Consiliu, continuăm discuțiile tehnice în acest sens Sigur, aceste subiecte sunt mult mai dificile și sensibile din punct de vedere politic și atunci discuțiile continuă la nivel tehnic. Am folosit uh, conferința ministerială de la începutul uh, lunii pentru a analiza practic aceste idei și a determina impactul propunerii comisiei și sperăm că odată cu finalizarea lucrărilor tehnice și odată ce vom avea o poziție în urma raportului doamnei Guillaume, să putem stabili care este strategia noastră pentru a realiza obiectivul comun până în 2012, acela de a crea un sistem comun de azil. Mulțumesc! Thank you. Now the commission. Mulțumesc, Comisia acum, doamna Gel. Da, în ceea ce privește uh, rezidenții pe termen lung, uh, îi mulțumesc mai întâi domnului Moraes pentru proiectul său de raport, care reprezintă într-adevăr o bază excelentă pentru începerea negocierilor rapide în săptămânile care vor veni. Mă gândesc că unul dintre punctele cheie ale negocierilor între colegislatori va fi probabil metoda de calcul a perioadei de așteptare pentru obținerea statutului. După cum am spus în cadrul reuniunii cu raportorul și raportorii din umbră la începutul lui septembrie, Comisia poate ajunge la compromisul Consiliului obținut la sfârșitul anului 2008, însă, evident, vom lua notă de faptul că raportorul propune, cu privire la acest punct specific, susținerea propunerii Comisiei. Prin urmare, vom încerca să facilităm un acord între colegislatori, inclusiv asupra acestui aspect. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Gan. Acum dăm cuvântul pentru discuții. Doamna Melceva. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să felicit raportorul și să-i mulțumesc pentru deschiderea discuțiilor și pentru um, colaborarea și cu raportorii din umbră, dar și cu celelalte instituții. După cum s-a spus, reuniunea din 7 septembrie a fost extrem de fructuoasă și se vede rezultatul prin acest proiect de raport care ni s-a prezentat. Pentru mine a fost important să văd în acest raport, pe de o parte, că propunerile Parlamentului European din 23 aprilie 2008 au fost uh, incluse, deci uh, poziția Parlamentului are o continuitate. Pe de altă parte, vedem că propunerile Comisiei Europene au fost și ele integrate și, totodată, anumite puncte extrem de sensibile, revendicate în special de statele membre, sunt abordate cu foarte multă delicatețe și cu deschidere către dialog pentru pregătirea calendarului anunțat în octombrie și până la sfârșitul anului. Eu aș dori doar să fac câteva observații și să insist asupra punctelor uh, aduse în discuție. Într-adevăr, proiectul de raport pentru mine este un text destul de echilibrat, care nu pierde din vedere un element central, și anume apărarea intereselor beneficiarilor de protecție internațională înainte și după obținerea acestui statut de rezident pe termen lung și aici putem identifica în mod clar două puncte înainte de obținerea statutului și două după. O să mă opresc doar asupra menționării acestora pentru a susține poziția raportorului încercând să atrag puțin atenția asupra câtorva diferențe. Mai întâi, înainte de obținerea statutului, cred că suntem cu toții de acord că este esențial ca statele membre atunci când hotărăsc dacă atribuie sau nu statutul de rezident pe termen lung, să țină seama de specificitățile individuale. Este un lucru reamintit în raport și subliniez faptul că mă alătur acestui punct poziției raportorului și apoi, după cum a spus reprezentantul Comisiei, unul dintre punctele centrale este calculul celor 5 ani de, reze- de ședere. Văd că propunerea Comisiei este reluată și ea în raport. Apoi, în așteptarea poziției Consiliului, vedem că uh, acesta reprezintă, așa cum am spus, un element central al raportului și uh, Parlamentul European își exprimă foarte clar poziția în acest sens, inclusiv prin intermediul raportului și sper ca negocierile să fie fructuoase și să reușim să ajungem la un acord cu Comisia și Confiliul. Totodată, trebuie să luăm uh, în considerare două aspecte și după obținerea statutului. Pe de o parte, problema deciziilor de îndepărtare a celui de-al doilea stat membru, care pentru mine este foarte uh, foarte importantă Parlamentul a solicitat impunerea unui termen de două luni și văd că acest lucru este prezentat în raport. Deci, din nou, o poziție clar exprimată de Parlament. Apoi, la ultimul în sfârșit, felicit raport, uh, raportorul asupra uh, pentru faptul că a insistat uh, pe garanțiile de nereturnare. Trebuie să vedem care sunt condițiile transferului protecției, mai ales în ceea ce privește membrii familiei și aici insist asupra respectării extinderii domeniului de aplicare al directivei și atrag atenția asupra respectării dispozițiilor legislative naționale și europene atunci când vorbim despre membrii familiei. Deci uh, înțeleg Consiliul care a subliniat faptul că este un punct sensibil pentru statele membre și sper că acum, uh, cu noua procedură, să putem ajunge la un acord care Uh, să insiste asupra acestui punct. Deci, iată, aceste patru aspecte sunt foarte importante pentru mine și vreau să spun totodată că sper să respectăm calendarul pentru tot restul anului. Vedem că proiectul de raport există deja și avem baza pentru accelerarea negocierilor. Mi se pare că este important să progresăm chiar dacă Uh, toate trei vocile insistă că este un subiect foarte sensibil din punct de vedere politic. Mulțumesc. Mrs. Argentini. Dank u, voorzitter. En ook ik wil graag... Ehm, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu la rândul meu să-i mulțumesc domnului Moraes pentru munca atât de precisă pe care a făcut-o. Aș avea câteva comentarii. Nu sunt însă niște comentarii pe marginea propunerii dumnealui. Eu aș vrea să subliniez importanța termenului de 5 ani înainte de acordarea statutului. Eu cred că cei de la Consiliu ar trebui să facă ceva, deoarece Comisia și Parlamentul sunt de acord. Deci nu putem să facem practic negoți cu vieți omenești aici. Dacă trebuie să-ți părăsești țara și dacă ai solicitat uh, azilul, perioada respectivă trebuie să înceapă în momentul în care tu ai ajuns și ai făcut cererea. E vorba de viața oamenilor aici. Deci nu ai cum să începi să numeri cei 5 ani după ce au trecut deja 2 ani de când persoana respectivă a ajuns pe teritoriul Uniunii Europene. Dacă am face așa, am ajunge să tratăm oamenii uh, din țările terțe diferit în funcție de statutul fiecăruia. Așa cum a spus și domnul Moraes, trebuie să ajungem la un acord în ceea ce privește dreptul de ședere independentă. Deci poate că începi ca familie și odată ce un membru din familie are dreptul la protecție internațională, deci situația respectivă poate continua, însă dacă o persoană vrea să-și preia controlul asupra vieții, nu are cum să rămână toată viața dependentă de permisul de ședere pe care îl are un alt membru al familiei. Deci persoanele care au dacă o persoană cu statutul de protecție juridică este mutată dintr-o țară în alta, ce se va întâmpla cu membrii familiei? Poate că unii vor să urmeze persoana respectivă, poate că alții vor să rămână. În țara mea, de exemplu, regula este că după o perioadă de ședere de 3 ani, aceste, aceste persoane să, să aibă dreptul să rămână. Mulțumesc, doamna Wikstrom. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să salut raportul domnului Moraes, vreau să-l felicit pentru munca excelentă. Dumnealui a colaborat foarte bine cu raportorii din umbră, a ținut cont întotdeauna de contribuțiile noastre. De asemenea, mă bucur să văd că domnul Moraes dorește ca perioada de 5 ani să fie calculată din momentul în care persoana a solicitat protecția internațională, deci perioada neîntreruptă de ședere. De asemenea, în acest raport se vorbește și despre diferențele dintre statele membre și despre faptul că cei care beneficiază de statutul de uh, protecție se pot muta dintr-o țară în alta. De asemenea, în ceea ce prește expulzarea celor care au statutul, aici sunt de acord cu ce se spune în raport, însă nu cred că și membrii familiei ar trebui să fie expulzați împreună cu beneficiarul protecției internaționale. Nu am cum să fiu de acord cu așa ceva. În toate rapoartele noastre privind azilul și migrația, deci trebuie să ține cont de familie. Însă, în același timp, să nu uităm că unitatea familiei nu e întotdeauna în beneficiul tuturor membrilor familiei respective. Dacă o persoană e expulzată, asta se întâmplă doar ce a săvârșit un delict. Deci, de exemplu, tatăl poate fi un delinvent uh, uh, care e expulzat. Și deci poate că nu e în beneficiul soției și copiilor să fie și ei expulzați. Deci membrii familiilor nu trebuie să suferă de pe urma acțiunilor comise de acest membru al familiei. Deci eu voi face o sugestie în acest sens și sper să mă sprijiniți. De asemenea, voi înainta un amendament privind uh, pregătirea lingvistică. După părerea mea, limba reprezintă un element central din integrarea persoanelor. Și dacă cineva a locuit timp de 5 ani într-un stat membru, cred că e rezonabil să ne așteptăm ca persoana respectivă să cunoască într-o oarecare măsură limba oficială din statul membru în care uh, locuiește. Bineînțeles, trebuie să analizăm fiecare caz și să ținem cont de situația vulnerabilă a acestor persoane. Iar statele membre ar trebui să fie încurajate să ofere programe de pregătire lingvistică și programe privind valorile țările, țărilor respective, cum ar fi democrația, cunoașterea, ă, drepturile și obligațiile membrilor unei societăți. Deci, încă o dată, mulțumiri și felicitări domnului Moraes și vă asigur că grupul liberalilor, grupul ALDE, va sprijini propunerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Nu mai aveți comentarii? Deci, domnule Moraes, mai mulți colegi v-au felicitat. The play deci înțelegem cum stau lucrurile pentru a obține un uh, acord în prima lectură. Președinția belgeană nu s-a referit doar la acest dosar, ci și la celelalte ingrediente din așa numitul pachet de azil. Dublin, Eurodacul și uh, directiva privind primirea Acum vă dăm din nou cuvântul, domnule Moraes, pentru a încheia aceste discuții și pentru a ne spune care este termenul de amendament. De fapt, asta vă spun eu, e mâine, miercuri, 29 septembrie la prânz. Domnule Moraes, vă mulțumesc. Vreau să profit de ocazie pentru a-i spune președinției belgiene că, deși acest dosar e puțin pe din afara pachetului de azil. Mă bucur că ne-au dat, uh, ne-au oferit o actualizare a situației, să știm cum reacționează statele membre în ceea ce privește pachetul de azil. Grupul nostru, deci, curajează o astfel de aportare. Nu știu ce părere au și ceilalți raportori implicați. Eu nu-l vă mulțumesc. În ceea ce îi privește pe raportorii din umbră, le mulțumesc pentru uh, modul în care au înțeles acest raport și modul în care au reacționat. Într-adevăr, avem un calendar uh, optimist. <clears throat> Mâine este termenul de înaintare a amendamentelor și, mm, ca să mă refer la ce spunea doamna Argentini, însă văd că are o discuție personală cu cineva. Deci, legislația comunitară, probabil, Judith, spuneam că legislația comunitară acoperă chestiunea unui refugiat uh, expulzat um, al cărei familii nu dorește să-l urmează, poate sunt probleme legate de violență domestică sau altele. Deci e un lucru asupra căruia cred că putem ajunge la înțelegere. Îi mulțumesc și doamnei Wikstrom și celorlalți colegi care au venit cu sugestii atât de constructive. Deci voi uh, urmări care sunt și cerile celorlalte grupuri politice. Deci știți care este termenul, știți care este calendarul, cu toții dorim să terminăm acest dosar înainte de Crăciun. Vă mulțumesc! Ok, I think the discussion is set for the time being. Cred că deocamdată discuția s-a încheiat. Știm care este termenul pentru amendamente. Mâine la prânz. Președinția belgiană dorește să intervină sau comisia? Nu? Foarte bine. <clears throat> mulțumim domnului Moraes, raportorul nostru. Și trecem acum la punctul 16 de pe ordinea de zi. Modificarea regulamentului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror cetățeni trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror cetățeni sunt exonerați de această obligație. vom discuta dosarul privind liberalizarea vizelor cu Taiwanul. Deci îi vom da cuvântul în primul rând reprezentantului comisiei care ne va prezenta propunerea uh, făcută pe 5 iulie 2010, după care va interveni reprezentantul Consiliului și dacă sunteți de acord, îi vom da cuvântul și raportorului pe care l-am numit, domnul Diaz de Mera, după care, bineînțeles, alți membri care doresc să ia cuvântul vor putea interveni. Haideți să auzim prezentarea făcută de comisie pe marginea acestei propuneri. Domnul Ian de Căster, reprezentantul comisiei. Vă rog, ați cuvântul. Vă mulțumesc. Azi dimineață Comisia dumneavoastră a votat un alt amendament propus de o altă modificare propusă la regulamentul 539 2001. Era vorba de Bosnia și Herțegovina și Albania care erau transferate de pe lista pozitivă pe cea negativă, de, lista, de pe lista cu țări care aveau nevoie de vize, pe lista cu țările căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a se deplasa în țările Schengen. Vă amintiți poate că anul trecut am avut o altă propunere privind alte țări din Balcanii Occidentale, alte trei țări. Și am urmărit uh, un parcurs privind liberalizarea regimului de vize cu aceste țări. Iar propunerea de astăzi trebuie văzută în cadrul uh, revizuirii generale a listei uh, din regulamentul 539-2001. Știți că există o listă de criterii care duce la întocmirea listei pozitive și cea negative, cum ar fi riscul de imigrație ilegală, riscuri pentru securitate, relațiile externe ale UE cu țările terțe respective, coerența regională și reciprocitatea. Deci, în mod regulat, evaluăm aceste liste pentru a vedea dacă aceste criterii sunt respectate. În propunerea actuală se propune ca o țară să fie trecută de pe lista negativă pe cea pozitivă. Deci să se facă o scutire de vize, vorba de Taiwan. Și există și un al doilea element, o corect ție tehnică și anume de insulele Mariane de Nord. Aceste insule fac parte din teritoriul Statelor Unite ale Americii, deci cetățenii de acolo sunt cetățeni americani și, prin urmare, beneficiază de scutirea de viză. Deci propunem doar să se să se scoată această țară de pe lista negativă, deoarece nu este un stat separat, cetățenii de acolo având cetățenia americană. Acum, în ceea ce privește Taiwanul, cred că suntem cu toții de acord că această țară nu presupune o amenințare de securitate sau de imigrație ilegală. În ceea ce privește criteriile privind relațiile externe, cred că putem fi cu toții de acord că relațiile generale între China și Taiwan au uh, înregistrat uh, foarte mari progrese, sunt mai puține tensiuni decât în trecut și acesta era și criteriul pentru care Taiwanul era pe lista noastră negativă. De asemenea, avem și chestiunea coerenței uh, regionale. Toate țările din regiune sunt scutite de viză, cum ar fi Japonia, Corea de Sud. Prin urmare, această propunere ar contribui la sporirea coerenței regionale. Ultimul criteriu, acum reciprocitatea. Deocamdată, Taiwanul cere vize la trei țări, Cipru, România și Bulgaria, însă și-a luat angajamentul să renunțe la obligativitatea vizelor pentru cetățenii acestor trei țări. Ă, perioada pentru care nu va fi nevoie de vize va crește de la 30 la 90 de zile. Deci vom cere Taiwanului să confirme în scris aceste angajamente pentru a ne asigura că există o reciprocitate de plină. Deci, pe scurt, domnule președinte, acestea, aceasta este propunerea noastră de modificare. La Consiliu a început deja munca și s-ar putea să existe o chestiune la care să se aducă o modificare. Însă las reprezentantul, las pe reprezentantul președinției belgiene să ne explice despre ce este vorba și eventual pot să intervin cu comentarii pe această temă. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumim reprezentantului Comisiei pentru această prezentare a propunerii din partea Comisiei și acum Președinția belgiană va lua cuvântul prin intermediul doamnei Emil Brain. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membrii ai Parlamentului, după cum ați auzit deja propunerea Comisiei, face parte din revizuirea regulamentului 539 din 2001. Pe lângă criteriile pe care le-a enumerat Comisia, aș dori să adaug faptul că statele membre trebuie să spună care sunt statele care pot fi puse pe lista pozitivă sau care nu mai îndeplinesc criteriile necesare și trebuie transferate de aici pe lista negativă. Majoritatea statelor membre au fost convinse încă din trecut că Taiwanul trebuie să fie pe lista pozitivă și Consiliul sprijină în totalitate propunerea Comisiei. Și Așa cum a mai spus și Comisia, se dorește aducerea unui amendament la propunere din partea Comisiei în ceea ce privește Taiwanul. 60.000 de taiwanezi în mare nu au reședință în Taiwan, ci în afara granițelor acestuia și aceste persoane au un pașaport diferit de cel al taiwanezilor cu rezidența în Taiwan acest pașaport nu le permite să călătorească în Taiwan fără o autorizație. Deci, pentru fiecare călătorie în Taiwan trebuie să solicite o autorizație din partea autorităților taiwaneze. Și nu considerăm că e un lucru rezonabil să dăm facilitate de viză acestei categorii de taiwanezi și Consiliul al dori să se aducă o, propun- o modificare propunerii Comisiei în acest sens. Dorim colaborarea cu Parlamentul, mai ales cu domnul Diaz de Mera, raportor, astfel încât decizia privind facilitarea vizelor pentru Taiwan să poată fi adoptată cât mai repede posibil, sperăm înainte de finele anului. doamna Brain. Acum o să ascultăm pe domnul raportor, domnul Diaz de Mera, dacă vreți să luați cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție prezentarea făcută de prezentările făcute de Comisie și de Consiliu. În general, sunt uh, de acord cu criteriile de referință. Astăzi vă voi face o prezentare pe scurt a acestui raport, iar la ședința din 11 octombrie voi face o prezentare mai pe larg. Deci uh, sunt de acord cu ceea ce ne-au spus reprezentanții Comisiei și Consiliului și ar vrea de asemenea să vă mai aduc câteva informații. Situația Taiwanului nu reprezintă niciun fel de amenințare pentru nici în ceea ce privește imigrația ilegală și nici uh, în ceea ce privește siguranța publică. Și așa cum puteți uh, vedea din uh, informațiile detaliate care vor apărea în raportul meu definitiv, Republica Chineză și Taiwanul au uh, crescut foarte mult din punct de vedere economic în ultimii 10 ani. Venitul pe cap de locuitor acum acolo este de peste 30.000 de euro pe an, iar șomajul în iulie 2010 era de 5,2%, mult sub Uh, media din țările UE, care, după cum știți, e de 10,1%. Din aceste motive, Taiwanul nu reprezintă niciun risc în ceea ce privește imigrația ilegală sau cea nereglementată. Los datos pentru a vă convinge de acest lucru, puteți consulta datele pe care ni le oferă Comisia. În perioada 2006-2008, în toată Uniunea Europeană nu s-au detectat decât 45 de imigranți uh, clandestini care proveneau din Taiwan. Pe de altă parte, Taiwanul a liberalizat regimul de vize pentru toate statele membre din Uniunea Europeană, cu excepția trei țări, așa cum s-a spus, Cipru, România și Bulgaria. Să în ceea ce privește aceste trei state, Republica Chineză și-a luat angajamentul oficial și așa mi-au spus și autoritățile care reprezintă acest stat aici la Bruxelles. Deci a luat angajamentul să aprobe o scutire completă pentru aceste țări înainte de încheierea acestui acord. Deci de aceea sunt de acord cu criteriul pe care îl are și Comisia și anume să obținem acest angajament înscris. Îl cerem și să-l obținem. De asemenea, aș vrea să mă, vă mai informez în legătură cu o chestiune. Regatul Marii Britanii și Irlandei de Nord în martie și în iulie 2009 a trecut la un regim de scutire a vizelor cu China. Alte țări, cum ar fi Japonia, Corea de Sud, Singapore și Noua Zeelandă, de asemenea au trecut la liberalizarea uh, regimului de vize. ceea ce privește acum latura de securitate, trebuie să spunem că documentele de călătorie din Taiwan, și am văzut asta mm, cu ochii mei, deci aceste documente uh, respectă toate standardele stabilite de OACI. De asemenea, pe lângă acest lucru, sunt incluse și o serie de alte măsuri menite să combată falsificarea de documente. Deci Uniunea Europeană a scutit deja alte țări sau entități de vize, cum ar fi Hong Kong, Macau, Japonia, Corea de Sud și Singapore. Referitor acum la aplicarea principiului de coerență teritorială în dezvoltarea politicilor comunitare, deci în acest context ar trebui să se înleznească deplinirea obiectivului semnalat. La urma urmei, transferul Taiwanului pe lista pozitivă e o măsură adecvată, echilibrată și utilă. Trebuie de asemenea să ne referim la insulele Mariane de Nord. Așa cum s-a spus, cetățenii din aceste insule sunt, la urma urmei, cetățeni cu drepturi de pline ai Statelor Unite ale Americii. Așadar, trebuie eliminați din anexa 1 a regulamentului. Aceste cetățeni trebuie scutiți de obligativitatea vizei. Un alt lucru, Comisia AFET a examinat deja acest dosar și și-a dat uh, avizul pozitiv. În ceea ce privește acum um, amendamentul pe care îl vor prezenta cele 27 de țări la propunerea Comisiei, pot să vă spun că sunt de acord cu această modificare. Am informații uh, foarte detaliate privind pașaportul pe care îl au cetățenii taiwanezi din diasporă și adevărul e că nu există un pașaport taiwanez pentru chinezii aflați în străinătate. Deci, dacă nu sunt înscriși în registrul civil din Taiwan. Iar această obligație include în jur de 60.000 de cetățeni taiwanezi care locuiesc în străinătate. Deci în textul Consiliului se spune următorul lucru. Scutirea de vize nu se va aplica celor care dețin pașapoarte emise de Taiwan, care nu includ un număr uh, de identificare personală. Și e cazul acestor cetățeni taiwanezi din diasporă. Ce vorba de aproximativ 60.000 de persoane. Prin urmare, accept acest amendament și țin să vă informez de asemenea că autoritățile chineze sunt de acord cu acest amendament. Deci nu vor crea probleme în acest sens. Domnule președinte, închei aici această scurtă prezentare și vă propun dumneavoastră și comisia următorul lucru. Și anume, termenul de înaintare a amendamentelor poate începe chiar acum, dat fiindcă vorbim despre pormâna de modificare a regulamentului și ar trebui să se încheie la o zi după prezentarea oficială și anume pe 12 uh, octombrie. Deci acestea sunt ultimele mele cuvinte pe ziua de astăzi și vă rog din suflet să sprijiniți această propunere. Vă mulțumesc, atât am avut de spus. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Îl văd pe domnul Bronz care dorește să intervină. Vreți să faceți un comentariu? Înlăturarea cerinței de viză pentru cetățenii din țările terțe este adesea privită ca o măsură pentru studenți și turiști și de altfel oamenii respectiv chiar se descriu ca studenți și turiști. Însă asta nu îi împiedică să lucreze sau să-și urmărească să aibă reședința. Raportorul a menționat un număr mic de taiwanezi care lucrează ca imigranți ilegali, dar nu ne-a dat numărul echivalent din oamenii din alte țări, fie că sunt pe lista pozitivă sau urmează să treacă pe lista pozitivă în aceeași situație. Lipsa unui permis de lucru sau de reședință nu le permite acestora să intre pe piața legală a muncii, dar pot intra pe piața neagră, unde nu există salar minim, condiții de muncă sau protecție împotriva încălcărilor drepturilor lor și aceste persoane pot deveni victimele celor mai dure forme de exploatare. La început, dacă am înțeles bine din partea comisiei, se va înlătura cerința de vize doar pentru state care au semnat acordul Schengen și asta include Regatul Unit. Dar odată ce oamenii ajung în uh, UE, nu e prea greu să ajungă în Regatul Unit. În orice caz, cred că uh, alegătorii mei mă vor înțelege când spun că mă preocupă și alte state europene, nu doar țara mea. Domnule Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să răspund ultimului vorbitor, din câte am înțeles, Regatul Unit deja a liberalizat vizele pentru Taiwan. În acest caz, deci noi urmăm Regatul Unit și nu invers. Aș vrea să intervin pentru a-mi da sprijinul pentru această propunere. Sunt de acord că vizele trebuie eliminate pentru Taiwan din mai multe motive. Taiwanul este o țară prosperă, evaluează către dezvoltare economică cu o viteză foarte mare, creștere de peste 10 anul acesta. De asemenea, este și în interesul sectorului turistic această înlăturare a vizelor, fiindcă va crește numărul de turiști care vin din această țară. Acest lucru s-a întâmplat deja în Regatul Unit, care nu mai solicită vize de la acești cetățeni și apoi mai e și chestiunea reciprocității. Să nu uităm că noi, ca cetățeni europeni, nu trebuie să avem viză pentru a călători în Taiwan. Există excepțiile Ciprului, Bulgariei și României, așa cum am auzit, și sunt foarte bucuros să aflu că ni se confirmă faptul că până la finele anului vor fi înlăturate. Sunt de acord cu propunerea, cu domnul raportor și cu recomandările sale și sper să rezolvăm lucrurile cât mai repede posibil. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Busutil. Mai sunt comentarii? Dorește cineva să intervină? Domnul Brons, știu, după cum a spus și comisia, că nu cerem în Regatul Unit vize pentru Taiwan. Comentariile mele nu erau privind Taiwanul, fiindcă raportorul ne-a, ne, -a, ne -a spus că nu e o problemă cu imigrația ilegală de acolo. Vorbeam în general despre țările de pe lista pozitivă. Mulțumesc! Domnul președinte spune, înțeleg ce vreți să spuneți. Nu mai există comentarii. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul din câte văd. Să-i dăm cuvântul înapoi raportorului. Domnule Diaz de Mera. Vreau să mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-a oferit domnul Busutil în ceea ce privește intervenția domnului Bronx N-am aproape nimic să vă spun, pentru că în cea de-a doua intervenție ați clarificat faptul că nu vă refereați în mod concret la Taiwan. Însă, este un lucru pe care l-aș putea face și anume să mă refer la indicatorii economici din Taiwan pentru a arăta că sunt printre cele, cei mai buni din lume, cei mai ridicați și uh, să mai spun că din experiența pe care o avem până acum, taiwanezii vin în statele membre din Uniunea Europeană pentru turism, cheltuie bani aici, Așa cum s-a văzut din studiile sociologice făcute în Regatul Unit și în Irlanda, mai degrabă decât să lucreze. Și aș vrea să vă spun, domnule președinte, că e foarte convenabil pentru toate părțile implicate să eliminăm cât mai repede solicitarea de vize pentru cetățenii Taiwanului. Mulțumim domnului Diaz de Mera. Dacă toată lumea este de acord, putem spune că în urma indicațiilor de la domnul raportor Diaz Zemera, că data pentru depunerea amendamentelor este după prezentarea proiectului de raport la următoarea întâlnire din octombrie, la începutul octombrie. Acesta va fi prezentat pe 11 octombrie, deci termenul pentru amendamente se stabilește pe 12 octombrie la prânz, ceea ce înseamnă că putem să ne îndreptăm spre un vot la finele lui octombrie în uh, întâlnirea LIBE și apoi în sesiunea din noiembrie putem avea și votul în plen. Dacă sunteți de acord, așa vom face în ceea ce privește acest dosar. Ne-a mai rămas un punct, 17, înainte de a putea uh, suspenda întâlnirea de dimineață și discutăm acest punct referitor la Agenția pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice pe scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, cu raportor domnul Coelho. Avem câteva minute la dispoziție pentru a discuta amendamentele care au fost depuse în ceea ce privește proiectul de raport, raportul domnului Coelho privind această agenție. Domnul Coelho va interveni și apoi și alți colegi care doresc să participe la această discuție, la fel ca și comisia și reprezentantul președinției belgiene. Întâi de toate, dați-mi voie să subliniez că în următoarea întâlnire libe, care va avea loc pe 11 octombrie, vom avea un vot de orientare pe acest dosar. Domnule Coelho, aveți cuvântul. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. No. În primul rând, dați voie să mulțumesc în primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor pentru colaborarea lor, fiindcă m-au ajutat să îmbogățesc și să îmbunătățesc raportul. Ce pot să fac este să vă spun că uh, avem amendamente de compromis pe care le-am trimis tuturor colegilor și după cum știți, vor fi în 11 octombrie supuse la vot. Amendamentele de compromis se referă la aspecte pe care le-am discutat de mai multe ori. Este vorba de preocupările Parlamentului și a Comisiei noastre în special, mai ales în ceea ce privește uh, dorința de a evita ca prin intermediul unor proiecte pilot să se producă o deplasare, o schimbare a obiectivului acestei agenții. fără să fie informat Parlamentul. Deci trebuie să știm exact care sunt uh, obiectivele, misiunii acestei agenții și trebuie să ne asigurăm că aceste misiuni intră în uh, obiectivul nostru, în domeniul nostru. Și trebuie deci să acordăm suficientă atenție protecției datelor și mai există un set de condiții, trebuie să fie prevăzute un set de condiții pentru a alege um, sediul agenției clădire, agenției. La început am spus că nu avem un aviz în ceea ce privește această alegere și vrem să lăsăm această prerogativă Consiliului. În ceea ce privește sediul, nu trebuie să existe o problemă prea mare, acceptăm soluția găsită de Consiliul cu condiția să fie respectate o serie de criterii care se regăsesc în documentul nostru. Acestea fiind spuse, stau la dispoziția colegilor dacă doresc să solicite alte clarificări cu privire la propunerile de compromis. Nu cred însă că uh, are rost să mai intrăm pe fondul tuturor aspectelor care deja au fost discutate de mai multe ori în această comisie. Mulțumesc! Thank you. Mr. Coelho. Acum o să ascultăm reprezentantul președinției belgiene. Doriți să las cuvântul? Eh, domnule Am eh, ascultat cu interes ceea ce a spus raportorul, pentru că, așa cum a spus și el, am progresat foarte bine la nivelul grupului de lucru. Mai sunt câteva probleme care au rămas nerezolvate, însă Credem că prin continuarea cooperării cu Parlamentul European și în special Comisia pentru Libertăți Civile, vom reuși să ne coordonăm activitatea. Prin urmare, suntem foarte interesați să auzim care sunt amendamentele și de îndată ce veți avea un vot, vom putea să ne continuăm activitatea pentru a găsi o soluție armonioasă. Mulțumesc, domnul Schemacher. Așa vă numiți? Întreabă președintele? Nu? Vambele. Domnul Vambele. Vă mulțumim așadar. Acum o să ascultăm reprezentantul Comisiei, domnul Tudorache. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte scurt pentru că, după cum a spus raportorul, am discutat deja de mai multe ori în această comisie cu privire la substanța propunerii și la majoritatea amendamentelor depuse. Uh, susțin ceea ce a spus președinția și susțin și introducerea făcută de raportor. Într-adevăr, s-au făcut progrese semnificative. Majoritatea amendamentelor uh, Uh, nu fac decât să îmbunătățească textul și, prin urmare, salutăm conținutul acestora. Nu voi discuta amendamentele deja discutate anterior, însă voi spune câteva cuvinte despre cele noi depuse recent. Cred că schema privind uh, say that Uh, Schema pilot, așa cum a fost uh, prezentată de comisie, nu vrea să aducă obiective sau sarcini suplimentare agenției și nici să permită acesteia să uh, își creeze propriile idei, ca să spun așa, între ghilimele, ci această schemă pilot este doar un instrument de implementare bugetară pe care comisia îl folosește mereu în implementarea politicilor și legislației sale. Uh, ea se bazează deja pe articolul 49 din regulamentul financiar, deci nu este vorba despre un instrument nou sau specializat folosit în acest caz care să ducă la implementarea de noi uh, proiecte. După cum am spus, uh, ea acesta face parte din uh, legislația pe care o va folosi Comisia în viitor, să spunem, am crezut, am, ne-am spus că pentru agenția va deveni un, domen... un centru de excelență, această schemă îi va fi încredințată ei. Sigur, în spiritul transparenței am acceptat propunerile făcute cu privire la informarea anterioară referitoare la acest gen de scheme către Consiliu și Parlament pentru a putea uh, avea uh, pentru ca toți factorii interesați să fie informați cu privire la toate aspectele. Dar pentru că această schemă depinde de decizia instituțiilor, ea iese din competențele comisiei atunci când vine vorba de implementarea bugetară. Înțelegem cerințele vis-a-vis -vis la SIT pentru că ele uh, nu fac decât să susțină ceea ce s-a spus în evaluarea de impact prin urmare, susținem și aceste cerințe, dar credem că, după cum a spus deja raportorul, este vorba de o decizie care revine Consiliului. Credem că adăugarea de cerințe în acest moment, înainte de adoptarea textului, știut fiind faptul că decizia agenției va trebui luată și ea înainte de adoptarea textului, ă, considerăm așadar că acesta nu va avea un efect ă, prea mare vis-a-vis de amendamentul 65 privind uh, stabilirea unei distinții între uh, planul de securitate și planul de securitate al informațiilor și continuitatea um, spațiului economic, credem că toate acestea fac parte din uh, conceptul de securitate a sistemelor informatice, fie că e vorba de securitatea clădirii sau a informațiilor procesate de aceste sisteme. Prin urmare, toate fac parte dintr-un plan de securitate cuprinzător care va trebui adoptat de agenție familie. Prin urmare, pledăm pentru neintroducerea acestei distinții dintre cele două concepte, pentru că ele fac parte, până la urmă, din același concept. vis a -vis de ENISA și implicarea acesteia fie ca observator în Consiliul de uh, Conducere, fie la nivelul mai profund al operațiunilor agenției. Știm care este mandatul ENISA este o agenție care uh, trebuie să furnizeze consiliere în ceea ce privește securitatea rețelelor și așa mai departe. Și suntem de acord cu o dispoziție care să încurajeze directorul executiv să consulte ENISA atunci când este nevoie, recunoscut însă uh, caracterul, dar recunoașterea caracterului formal al ENISA ca observator, credem că ar depăși mandatul acesteia uh, și totodată domeniul de aplicare al agenții, activității agenției. În sfârșit, în ceea ce privește frecvența evaluărilor, stabilită la trei ani în prezent, nouă ni se pare că este un interval prea scurt. Mai întâi nu există precedente în acest sens. Norma pentru alte agenții este de cinci ani și tot asta propunem și noi. În plus, mai există și problema domeniului de aplicare al acestor evaluări. Cred că amendamentul a menționat uh, probleme legate de protecția datelor. Noi credem că acest lucru trebuie să rămână în responsabilitatea agenției respective și nu să intre și în cadrul altor uh, contracte pentru că ar putea apărea o suprapunere a responsabilităților și competențelor. Cam aceasta ar fi, pe scurt, reacția noastră la noile amendamente depuse. Sigur, înțeleg că există unele amendamente revizuite pe care uh, va trebui să le discutăm în uh, dezbaterile ulterioare. Mulțumesc! Thank you, Mr. Tudorache. Mulțumim, domnule Tudorache. Acum dăm cuvântul membrilor. Domnul Alvaro, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte scurt și eu. După ce am uh, ascultat părerile Consiliului și ale Comisiei, domnul Carlos Coelho are a colaborat foarte bine cu raportorii din umbră în cadrul acestui uh, dosar și atunci amendamentele de compromis prezentate ieri vor fi foarte ușor de votat, inclusiv acest raport. Problemele pe care le a menționat uh, le susținem și noi ca grup și ar fi interesant să discutăm uh, aspectele menționate de comisie, dar cred că aceste lucruri trebuie dezvoltate în viitor. M-ar interesa însă să aud din partea Comisiei sau a Consiliului următoarele. Mi s-a spus, fiind membru și al Comisiei Buget, că în bugetul prevăzut pentru sistemele informatice la scară largă există și o sumă rezervată oarecum la nivel intern pentru migrarea sistemelor, sistemului SIS-2 uh, care să fie încorporat în cadrul agenției. Ar fi interesant să știm dacă așa este, pentru că în propunerea efectivă uh, acesta nu apare menționat și, în al doilea rând, în contextul uh, a ceea ce se întâmplă acum cu SIS-2, Agenția de uh, Sisteme Informatice va fi operativă și fără finalizarea SIS-2, sper cel puțin, pentru că dacă nu, activitatea foarte bună desfășurată de Carlos Coelho va fi puțin, cum să spun eu, uh, superfluă, ca să spun așa. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc lui Carlos Coelho pentru activitatea sa și, de asemenea, raportorilor din umbră. Rezultatele sunt foarte bune, le susținem cu toții. Am doar câteva observații de natură generală și ca răspuns la Comisie și Consiliu. Cred că este foarte important ca îngrijorările prezentate de noi în întreaga dezbatere privind această agenție pentru gestionarea sistemelor informatice la scară largă, cred că este foarte important ca ele să apară și în dezbaterile ulterioare și să menținem ideea că suntem foarte preocupați de transformarea acestor baze de date în baze operative. Cred că Parlamentul trebuie să ia întotdeauna o decizie atunci când uh, ceva care presupune o infrastructură atât de largă mm, suferă o schimbare. Trebuie să recunoaștem riscurile bazelor de date centralizate și sistemelor la scară largă sunt întotdeauna puțin um, critic atunci când vine vorba despre fuzionarea sistemelor și crearea unor baze de date la scară largă, pentru că există riscuri care trebuie luate în considerare. Și atunci această observație de natură generală trebuie întotdeauna avută în vedere. Dar vă mulțumim foarte mult pentru activitatea noastră și cred că putem continua. Oui, encore plus rapidement pour... Doamna Ghion. Și eu vreau să mă adaug uh, alaiului de lăudători pentru domnul Coeliu. Într-adevăr, prioritățile grupului pe care îl reprezint se regăsesc în acest dosar, ales în ceea ce privește competențele acestei agenții. E vorba de interoperabilitatea datelor, de schimbarea sferei de aplicare, lucru care se va stabili ad hoc sau sediu. Deci sunt chestiuni pe care noi le-am adoptat sub formă de amendamente, chestiuni care se regăsesc în uh, raport și în amendamentele de compromis pe care le-am uh, Uh, văzut ieri. Deci cred că putem avea o poziție favorabilă față de acest raport. Vă mulțumesc. Madame Ernst. Doamna Ernst. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe astăzi. Uh, aș vrea să, să încep prin a-i mulțumi domnului Coelho. Poziția noastră a fost diferită. Am ajuns la compromisuri și cred că s-a ținut cont de multe sugestii făcute. Aș vrea să subliniez câteva lucruri. Dacă e să vedem avizul Comisiei pentru bugete, rămân încă multe întrebări legate de a analiza cost-beneficiu, de structura bugetară în sine. Va trebui să urmărim îndeaproape ce se întâmplă. De asemenea, poate ar fi bine să se stabilească o foaie de parcurs pentru a putea urmări evoluția situației. De asemenea, trebuie să vedem dacă se va face o analiză pentru a stabili utilitatea acestei agenții. Un al doilea lucru. Aici se vor pune la oaltă mai multe sisteme majore de IT. Ce se va întâmpla încă, însă dacă SIS-2 nu va fi uh, operațional? Va trebui să vedem ce soluție va fi necesar. Vom avea nevoie de o soluție provizorie sau nu, dacă SIS-2 nu va fi pus în practică. Deci o altă problemă majoră legată de aceste sisteme informatice este legată de faptul că de la bun început trebuie să ținem cont de acest lucru și mulțumesc încă o dată raportorului. Mai dorește cineva să intervină? Domnule Coelho, în calitate de raportor, doriți să faceți comentarii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc de asemenea tuturor colegilor pentru colaborarea excelentă la acest dosar dificil. Îi mulțumesc și Comisiei Europene pentru comentariile pe care le-au făcut. privind amendamentele Parlamentului. Unele dintre ele au fost deja înlocuite de amendamentele de compromis, deci nu cred că vom întâmpina dificultăți legate de comentariile comisiei, cum ar fi, de exemplu, participarea altor instituții sau agenții la gestionarea acestei agenții. Avem încă o problemă și anume, la Comisia pentru Buget se fac multe presiuni pentru a reduce costurile și pentru a uh, micșora Consiliul de Administrație. Deci să nu uităm aici că e vorba de suveranitatea și de controlul la frontierele statelor membre. Și din acest motiv specific, nu cred că ar fi înțelept să reducem numărul uh, membrilor din Consiliul de Administrație, nepermițându-le astfel tuturor țărilor membre să participe. Amendamentele de compromis la care am ajuns ieri vor fi distribuite tuturor colegilor și, bineînțeles, toată lumea va avea ocazia să le analizeze și să uh, facă comentarii. Un ultim lucru, domnule președinte, acum, în legătură cu comentariile făcute de comisie privind uh, condițiile. E drept, Consiliul va stabili unde va fi sediul acestei agenții și vom include acest lucru în text. Deci articolul privind condițiile nu este necesar. Este vorba de un proces între cele trei instituții, un proces în cadrul căre, căruia acesta colaborează. Deci vom arăta clar care sunt condițiile noastre. Deoarece dacă acestea nu vor fi acceptate, nu vom fi eh, de acord să punem eh, sediul în text. Deci noi nu vom aproba orice soluție, ci vom aproba o soluție care să țină cont de îngrijorările noastre. Și nu vrem să participăm la bătălia legată de locația acestei agenții. Deci nu e problema noastră în ce țară se va afla sediul acestei agenții, însă vrem ca Uh, sediul respectiv să respecte regulile și condițiile pe care le-am stabilit. Deci de aceea am introdus un articol pe această temă. Vă mulțumesc, domnule Coeliu. Dacă nu mai aveți comentarii, comisia sau președinția dorește să intervină? Domnule Tudorache, vă mulțumesc. Înainte de a răspunde la întrebările puse de ceilalți raportori din umbră, aș vrea să îl sprijin pe deplin pe domnul Coelho în legătură cu componența Consiliului de Administrație. Un lucru despre care am discutat și la Comisia de Bugete când am vorbit acolo despre amendamente. Înțelegem nevoia de a reduce costurile, însă așa cum a spus domnul Coelho, specificul acestei agenții, sfera sa de aplicare este în așa fel încât toate statele membre trebuie reprezentate în Consiliul de Administrație. Iar ce statele membre dețin baza de date prelucrată de sistem, deci cu toții trebuie să aibă un cuvânt de spus în Consiliul de Administrație. În ceea ce privește condițiile specifice, dacă bugetul pentru agenție conține conturi legate de SIS-2 sau de migrația de la SIS-1 la SIS-2, răspunsul este nu. Nu există niciun cost legat de vreun sistem uh, care face parte din bugetul uh, agenției. Acum, SIS-2 și impactul asupra agenției. Un comentariu făcut de un alt deputat. Și aici răspunsul este nu. SIS-2 nu are cum să afecteze agenția. Această agenție se presupune că a operat toate sistemele existente Deocamdată în domeniul um, libertății, securității și justiției avem și Eurodac care e operațional, avem VIS care va fi preluată de agenție și când <clears throat> SIS-2 va fi gata, sub o formă tehnică sau alta, deci până atunci va uh, rămâne sub responsabilitatea comisiei și când SIS-2 va fi gata, atunci agenția va prelua operațiunile acestui sistem. Însă, indiferent de ce s-a întâmplat cu SIS-2 și faia de parcurs pentru SIS-2, deci nu au cum să afecteze uh, această agenție. Privitor la interconectivitatea. E o îngrijorare nu doar a Parlamentului, ci și a noastră. Nu avem cum să avem o conectivitate operațională între bazele de date fără decizia legiuitorului, asta e clar, așa am și elaborat propunerea. Iar orice sistem viitor care va trebui sau nu să fie legat de sistemele existente din motive operaționale, deci pe viitor se va discuta atunci când uh, vom, se va dezbate despre noul temei juridic. Deci colegiuitorii vor avea posibilitatea de a Um, veni cu sugestii și evalua um, dacă acest lucru este adevărat sau nu. Acum, analiza cost-beneficii. Evaluarea de impact trebuie să vă reamintesc că s-a făcut uh, în detaliu în ceea ce privește relația cost-beneficiu, raportul cost-beneficiu. S-a analizat uh, fiecare scenariu să se vadă dacă era adecvat sau nu. Și în urma analizei făcute s-a ajuns la uh, concluzia că soluția era cea mai rentabilă. Ceea ce vrește foaia de parcurs a sistemelor, acesta nu ar trebui să aibă un impact asupra agenției, deoarece soarta unui sistem nu ar trebui să afecteze în niciun fel operațiunile acestei agenții. Deci comentariul se refera în mod specific la SIS-2. Vă mulțumesc. Ok, thank you. Vă mulțumesc și eu. Îi mulțumesc raportorului, le mulțumesc și raportorilor din umbră. Vă reamintesc că vom avea un vot orientativ la următoarea ședință a Comisiei Libe pe 11 octombrie pe acest dosar. E 12 jumate și aproape că am terminat, deoarece punctul 18 a fost amânat. Le mulțumesc însă coordonatorilor care au fost de acord să amâne și următoarea lor reuniune care va avea loc la următoarea ședință. Pentru ca toți coordonatorii să poată participa. Deci dacă nu avem nimic la chestiuni diverse, vă reamintesc doar când va avea loc următoarea ședință a Comisiei Libe. Pe 28 septembrie, Vom avea o reuniune la Bruxelles de la 3 la 4 jumate, pe 29 septembrie, vom avea o reuniune de la 9 la 12 jumate, iar pe 11 octombrie o ședință la Bruxelles de la ora 3 la ora 6 jumate. Vă mulțumesc! Where is the meeting this afternoon? Unde e ședința?